Sunt membru cu vechime al Parlamentului European și vreau să vă spun în numele meu și în numele altor colegi că vă vom simți lista, lipsa, mă scuzați, dacă, dacă subliniez acest cuvânt, dacă veți pleca. Mergem mai departe. Doamna Scott Cato, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. În weekend, doamna prim-ministru din nou a încercat să încropească un vot pentru, Brexit, pentru acordul său la casa sa din Checkers a negociat cu o duzină de bărbați uh, albi uh, care reprezintă o minora- minoritate. Putem să ne gândim ce le-a spus. Uh, iar uh, petiția și uh, manifestația pentru revocarea articolului 50 uh, ne arată ce-și dorește poporul britanic. Uh, s-ar putea însă să uh, Există deci un al doilea referendum sau uh, alegeri anticipate uh, și Tories se tem de asta pentru că uh, le teamă de uh, voința poporului. Însă noi nu vom fi uh, reduși la tăcere. În întreaga țară rezistența la Brexit crește. Uh, Uh, privim înspre Parlament uh, să ne retrimită dreptul de a lua o decizie, conștienți de faptul că avem o mișcare pro-europeană sau cea mai pro, uh, mare mișcare pro-europeană din Uniunea Europeană. One and a half minutes, Mrs. Mulțumesc, doamna Anderson, un minut și jumătate. Și dacă este ultimul dumneavoastră discurs, vă voi acorda 30 de secunde suplimentare. Mulțumesc. Eu sper că nu vă va face plăcere uh, să ne spuneți, v-am spus acest lucru. Am avertizat asupra pagubelor pe care Brexitul va aduce asupra insulei noastre. Am făcut campanie ca să rămânem în Uniunea Europeană, nu pentru că iubim acest loc, ci pentru că știam care vor fi pagubele pe care Brexitul le va aduce asupra insulei noastre și am avut dreptate. Și mai important, majoritatea oamenilor din nordul Irlandei sunt de acord cu noi. La începutul negocierilor n-am știut care sunt tacticile de negociere. Am avut dreptate. Ignoranța lor care a dat apă la moară partidelor uh, democratice ne-a adus acum uh, la situația în care suntem. Brexitul a fost descris ca o serie nesfârșită de semne de întrebare, dar o, o întrebare ne dă un răspuns foarte simplu. Pentru Irlanda și pentru Uniunea Europeană, poate, din uh, această porcărie unde am ajuns, Acordul Vinerea Mare, sprijinit de uh, foarte multă lume de aici, reprezintă soluția. Președintele uh, Tusk uh, trebuie să vă legați de, uh, de trebuie că în ceea ce privește data de aprilie 2019 trebuie să scoateți tragedie din această chestiune. Dacă uh, renunțăm la frontieră, nu mai avem nicio, nicio problemă. Deci trebuie să faceți un plan al unității Irlandei pe baza consim- consimțământului. Mulțumesc tuturor! Mr. Paxas, for one... Domnul Paxas, un minut și jumătate. Mulțumesc. liderii europeni se îndepărtează din ce în ce mai mult de, sprij- de spiritul Uniunii Națiunilor și um, sprijină din ce în ce mai mult globalizarea. E un fel de mm, ideologie. Întregul sistem politic al Uniunii Europene nu reușește să reziste acestei ideologii. Este vorba de protejarea cu tot mm, cu orice preț a marilor întreprinderi în uh, detrimentul uh, frontierelor națiunilor, iar acest lucru afectează mediul, uh, sărăcește popoarele și elimină statul de drept. Cetățenii nu se mai simt la ei acasă. Statele lor sunt privatizate de elitele politice, iar cetățenii se regăsesc marginalizați. Zeci de milioane de europeni sunt amenințați de sărăcie. Milioane de copii cresc în familii ce trăiesc în precaritate. Trebuie să ne opunem unei astfel de politici. Trebuie să fim împotriva globalizării. Mulțumesc, domnul Bey. Un minut. Emmanuel Macron, în uh, conferința, într-o conferință de presă, vorbește despre naivitatea europenilor în domeniul uh, comercial, însă asta nu l-a uh, împiedicat să semneze concluziile acestui ultimului summit european, care spune totul, dar și opusul lor se uh, vorbește în, acesta despre utilizarea instrumentelor de apărare comerciale, de exemplu. Foarte bine, însă același document solicită încheierea unor noi acorduri de liber schimb, iar uh, Consiliul zice că susține un sistem comercial deschis și uh, dorește să reziste la toate tipurile de protecționism, chiar și european. Asta face să râdă uh, americanii și chinezii care cumpără pe bandă rulantă întreprinderile europene. Uh, Trebuie să punem capăt acestei situații în care ne aflăm între ciocanul american și nicovala chineză. Uniunea Europeană nu este un spațiu protejat, este un uh, loc de joacă pentru Statele Unite și pentru China, care n-au niciun complex în a-și uh, proteja interesele și economiile. Thank you. One minute, Mr. Mulțumesc. Un minut, domnul Hucan. Thank you. Mulțumesc Așa cum uh, s-a spus săptămâna trecută la misiunea de la uh, München, uh, cred că, de fapt, pacea este departe de noi, dar furia pe care a creat-o Brexitul se pare că nu observă nimeni și um, și acum voința europenilor se calcă în picioare și, de fapt, până la urmă, cetățenii eh, europeni s-au săturat eh, de minciuni și nu vor un supra-stat european. Nimeni nu-i ascultă pe ei. Dacă credeți că votul eh, de Brexit al Uniunii Europene a fost doar un vot de protest um, și care nu înseamnă nimic, vă îmbătați cu apă rece. Brexitul a fost doar începutul unei noi epoci europene. Și iată, și trebuie să vă pregătiți că vine invazia euroscepticilor. Sub, uh, suprastatul european este doar un vis care a fost uh, năruit. Mulțumesc, doamna Grostet, uh, un minut. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu o să vă vorbesc acum uh, despre Brexit, despre care s-a vorbit foarte mult. Uh, Uniunea Europeană este acum ținută o stată de Brexit, nu, poate, nu putem să ne ocupăm de viitorul nostru și încă de la început uh, ne-am dat seama că aceasta este o criză politică britanică și uh, acum sunt vizați cetățenii noștri și companiile noastre care s-au săturat pur și simplu de, ter- de aceste tergiversări. A venit vremea să rezolvăm această uh, situație. Consiliul a vorbit despre creștere și despre situația industrială a Uniunii Europene, punând accent pe inteligența artificială. Noi trebuie să prindem din urmă pe ceilalți în ceea ce privește spațiul digital pentru a păstra locul europenilor în economia de mâine, fiindcă China are un rol foarte important, iar acum e nevoie să fim uniți Mă bucur foarte mult că Franța joacă un uh, rol vârf de lance în acest uh, sens, iar Consiliul a adoptat o poziție mai fermă, dar știm foarte clar că este în continuare dezbinat și l-am, uh, l-am ascultat pe președintele Juncker spunându-ne că Uniunea Europeană trebuie să fie deschisă, nu ferită pe tavă, dar în ceea ce privește clima, angajamentele nu sunt suficiente, iar Parlamentul a făcut propuneri ambițioase pentru 2050. Europa este pe o pantă periculoasă și statele membre nu își dau seama că situația este urgentă. Când se vor trezi și ele? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Două minute, doamna Rodriguez. Stimate domnule președinte al Consiliului European, domnule comisar, acest uh, summit european a fost ultimul înainte de alegerile europene. Și da, ne așteptăm, avem mare așteptări față de Consiliul European. În urmă cu 20 de ani uh, am reușit să definim un plan pentru Europa și globalizare. A fost uh, agenda Lisabona și uh, urmat de tratatul de la Lisabona. Cred că a venit momentul să definim noul mare plan pentru Europa și pentru întreaga lume. Și da, lumea întreagă se schimbă foarte mult. Când vine vorba de China, este foarte important să spunem ceea ce ați spus, că da, vrem un parteneriat strategic cu China, dar uh, care să fie reciproc și care să ne respecte valorile. Știm de asemenea că schimbări, uh, combaterea schimbărilor climatice și promovarea um, tranziției durabile și atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă va, vor fi esențiale pentru um, perioada următoare. Și dacă vorbim despre suveranitatea europeană, uh, este esențial uh, să uh, stăpânim revoluția digitală actuală. Iar acest lucru trebuie spus partenerilor chinezi la următorul summit. <clears throat> O revoluție digitală europeană înseamnă protejarea vieții private, securității și libertății noastre. Înseamnă de asemenea să folosim instrumente digitale, nu pentru a submina democrația, ci pentru a, îmbogă, a îmbogăți. Asta înseamnă că inovația digitală trebuie să fie la baza promovării de noi servicii și noi produse pentru a răspunde la nevoile cetățenilor. Și uh, și mai mult decât atât, trebuie să ne asigurăm că asta se traduce în mai multe locuri de muncă de mai bună calitate, că ne protejăm sistemele de securitate socială și că Uh, și trebuie să ne asigurăm că protejăm pe cetățeni de-a lungul acestei transformări. Uh, sunt convinsă că pentru europeni, cunoașterea, cultura, creativitatea, uh, toate acestea sunt punctele noastre forte. Și acesta trebuie să fie și baza uh, pentru genul de inteligență artificială pe care ar trebui să-l uh, dezvoltăm. Există multe alte uh, lucruri de făcut dincolo de uh, Brexit. Mulțumesc, doamna Bizotto. Europa imigranților și uh, fiscale. Europa lui Juncker, Macron și Merkel a ajuns în stația finală. A venit uh, momentul să mergeți acasă, domnule comisar Juncker, ca și doamna Verstager, care i-a Uh, bruinat pe cei care economisesc în uh, Italia. Nu mai trebuie să fim uh, sclavii băncilor și a puterii acestora. Vrem să construim o Europa diferită care să apere granițele, care oprește migrația clandestină, care protejează Made in Italy și pe lucrătorii noștri. Stimate domnule Juncker și birocrații europeni, în acești ani ați um, făcut uh, numai dezastre și ați umilit uh, popoarele europene și poporul italian. A venit momentul ca peste câteva săptămâni să vă trimită acasă. Noi, din partea Ligii, vom fi primul partid uh, care revine în Europa pentru că votul italienilor va fi un vot pentru democrație și libertate. Domnul uh, Ujamdowski, un minut are cuvântul. Szanowni Państwo, myślę, że powinniśmy zakończyć... Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că ar trebui să încheiem această dezbatere privind Brexitul. Sunt prea multe emoții. Folosim, se folosește dezbaterea uh, Brexitului uh, pentru dezbateri interne. Domnul Farage a vorbit despre Uh, umilirea uh, britanicilor. Uh, ar trebui să revenim la agenda Consiliului European. Vedem că s-a discutat despre chestiuni geopolitice, san sancțiuni împotriva Rusiei și despre solidaritatea europeană. Dacă ar fi să discutăm într-adevăr despre solidaritatea europeană, atunci uh, Uh, securitatea uh, Europei centrale și de est este esențială pentru că de ea depinde securitatea întregii Europe. În ceea ce privește economia și competitivitatea Europei, avem nevoie aici de măsuri uh, consecvente. Documentul Consiliului subliniază importanța pieței unice și uh, eliminarea obstacolelor uh, din calea întreprinderilor. Însă există în continuare bariere care subminează libertatea de, mm, mm, de a întreprinde. Ar trebui să le eliminăm. Mulțumesc. González. Domnul González Pons, un minut. Colega Esther de Lange um, a spus foarte bine că Iată, vorbim despre Brexit și toate locurile reprezentanților Brexitului sunt goale. Vin aici să ia banii, dar nu să lucreze. Parlamentul britanic trebuie să se comporte ca un parlament de adulți și să ia o decizie, fiindcă milioane de persoane uh, așteaptă decizia lor. A venit momentul ca jocul politic să ia sfârșit. A venit vremea să se ia o decizie. Ori rămân, ori pleacă. Nu se poate, nu există alte decizie. Și dacă nu există posibilitatea ca Marea Britanie să rămână și dacă nici măcar uh, nu vor să nu vor dori să să facă parte din Uniunea, viitor, Uniunea Europeană pe viitor, nu are rost să participe la alegeri, fiindcă altfel, uh, când am negociat acordul cu Canada, n-am avut deputați din... Uh, când am, când am dezbătut acordul cu Canada sau, sau japonez, când am discutat uh, acordul cu Japonia. Deci nu se poate să avem deputați britanici când discutăm acordul cu britanic, pentru că nu, sunt, nu există în Parlamentul Britanic deputați italieni sau spanioli. Deci noi nu ne jucăm aici cu viitorul generațiilor Uh, noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc, un minut, domnul Sinedinos. Mulțumesc. Mulțumesc. Acestea alegeri... aceste uh, decizii uh, sunt extrem de importante. Se creează dușmani inexistenți și elita europeană nu trebuie să plătească pentru uh, Uh, propriile greșeli. Doar mișcările patriote pot duce la mișcări reprezentative. Pe de altă parte, știrile false sunt condamnate, dar și Uniunea Europeană urmărește susținerea anumitor idei politice. Parlamentul European sunt susținători a um, unor ideologii din Turcia care se mișcă liber pe aici, la fel și din partea albanezilor. Există și cei care au uh, trădat uh, numele Macedoniei. În toate aceste chestiuni, Europa nu a fost spectator, ci uh, este de condamnat. De aceea este foarte clar, dușmanul se află în interiorul nostru. Domnul Broc, un minut. Madame doamnă președintă doamnă președintă domnule președinte al consiliului domnule președinte al comisiei doamnelor și domnilor nimeni nu vrea să pedepsească poporul britanic nimeni nu vrea să îi umilească, um, umilească. îi vrem în uniunea europeană și în parlamentul european dar acum acest argument că am vrea să îi umilim și să-i pedepsim ne arată că cei care vor Brexitul au pierdut toate celelalte argumente și le folosesc pe acestea. Cred că suntem pregătiți să ajungem la un acord pe baza acordului de retragere. Putem face ceva la declarația politică, însă cred că este important ca acum Camera Comunelor să își ia propria decizie Londra trebuie să vorbească cu Londra, trebuie să se înțeleagă între ei. Asta este calea. Asta este calea și pentru a da un viitor mai bun populației britanice. Și din acest motiv consider că este esențial ca în sfârșit să se ia o decizie, um, așa cum a decis, um, cum s-a, a fost oferit din partea Consiliului, sau să se ofere o extindere uh, mai lungă, dar pe baza unei, buni, uh, unei bune justificări. Însă dacă Parlamentul nu este capabil să decida, atunci să dea uh, cuvântul sau puterea de a decide poporului prin alegeri uh, anticipate sau printr-un nou referendum. Asta este calea normală. Mulțumesc, doamna Zipăl, un minut. Mulțumesc foarte mult. Pe 19 martie, în Italia a fost uh, stopată mare Uniune și ca embarcațiune și um, uh, echipajul este confruntat cu acuzații care pot duce la o condamnare de 20 de ani și nu s-a spus niciun cuvânt despre acest uh, lucru și despre torturile de zi cu zi și în uh, lagările oficiale din Libia, dar noi nu putem să tacem atunci când um, nu ne asumăm responsabilitatea și ne declarăm în același timp creștini. Uh, vă uitați, uh, domnule Tusk, cum um, cei mici sunt lăsați deoparte și de aceea cred că se impune adoptarea reformei de la Dublin, așa cum s-a întâmplat în această uh, cameră, pentru că nu salvarea oamenilor trebuie pedepsită și trebuie pedepsiți cei care nu oferă ajutor celor la nevoie. Mulțumesc, doamna Hübner, un minut. Uh, Mulțumesc că uh, timp de 120 de zile s-a discutat despre uh, acordul de retragere și iată, Astăzi uh, suntem într-o uh, e o săptămână foarte importantă a voturilor din, ca, din Casa Comunelor și se așteaptă rezultatul votului care va fi hotărător, iar cetățenii sper că vor uh, avea un viitor clar fiindcă um, s-a atins limita cu această incertitudine, dar nu de Uniunea Europeană, ci de Brexit, Instituțiile europene au făcut eforturi pentru a oferi cât mai multă certitudine în acest proces. Acordul de la Strasburg a, a, adoptat de Consiliul European joia trecută a dat și mai multă certitudine juridică, nu numai pentru acordul de retragere, ci pentru întregul proces. În final vreau să vă spun că, vreau să vă spun că dacă opțiunea unei prelungiri se discută, se discută serios și dacă în Marea Britanie va exista o dezbatere transpartinică și o uh, decizie privind uh, o nouă declarație, cerem să se facă acest lucru respectând drepturile cetățenilor și uh, nemai creând uh, o nouă incertitudine pentru ei. Mulțumesc, domnul Lain, în minut. Der Consiliul European, pe bună dreptate, nu s-a ocupat numai de Brexit. Și eh, se vede și din această dezbatere cât timp și câtă energie ne răpește acest subiect când avem și alte subiecte atât de importante pe ordinea de zi. Schimbările climatice și cum abordăm eh, puterea mondială China. Ambele sunt legate. China este un partener pentru combaterea schimbărilor climatice, dar este și un concurent pentru noi tehnologii pentru combaterea schimbărilor climatice. Ei sunt lideri Um, deci chinezii au o strategie și sunt lideri la uh, baterii uh, și la um, multe altele. Mă întreb, avem o strategie în acest uh, domeniu? Avem o strategie pentru a dezvolta baterii pentru autovehicule, pentru a, um, de asemenea pentru industria oțelului, al cimentului și așa mai departe. Deci China este un partener, dar este și un concurent sistemic. Și cele 10 puncte sunt un, puncte cheie pentru o nouă abordare. Trebuie să ne și protejăm fără a fi protecționiști. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Kelly, un minut. Uh, Mulțumesc. Sinteza mea cu privire la Brexit este următorul. Brexitul ne duce la nebunie tot ce îl privește este rău. Sperăm că, așa cum uh, citam, uh, uh, soluția să se regăsească într-o întâlnire a minților, care sperăm că va fi în această lună și la Londra. Au mărșăluit un milion de oameni la, pe străzile Londrei. E o mare diferență între a mărșălui și a semnă o petiție. Trebuie notat acest lucru. Eu cred că Camera Comunilor trebuie să facă tot posibilul pentru a evita o ieșire fără acord. Dacă putem uh, evita acest lucru, putem accepta orice altceva cu acord de retragere, extindere și așa mai departe. Dar uh, altfel, uh, confuzia va rămâne și toată lumea va fi neliniștită în continuare. Și așa cum îmi spunea poetul, um, toată lumea se uita uimită cum acești brexitieri habar n-aveau de ce li se va întâmpla domnului Farage și se pare amuzant acest lucru, ce este șarmant. Domnul Tons. Mulțumesc, eu nu pot să vă fac o poezie, din păcate, dar ce mă uluiește astăzi este faptul că niciun membru al partidului de la guvernământ din Marea Britanie nu ia cuvântul, fiindcă sunt îngroziți de ce face guvernul lor fiindcă mm, acum mm, este pe mâna celor care au plecat din sală, care au promis câte în lună și în stele și au spus că Brexitul înseamnă numai un singur lucru și după aceea s-a dovedit că înseamnă altceva. Uh, una și um, asta, bineînțeles, să se întâmplă uh, și uh, în ceea ce privește... Și asta se întâmplă, li se, pro, li se promite oamenilor câte nu și se, după care se urcă în avionul uh, personal și vin aici sau dispar cine știe unde. Deci, gata, nu se mai poate, domnule Ferraș, trebuie ca dumneavoastră și ceilalți care ați fost pentru Brexit să vă asumați răspunderea pentru această campanie pe care a dus-o în țara noastră pentru a ne distruge pur și simplu. Domnule Tusk, vă mulțumesc pentru mesajul de solidaritate. A fost primit cu mare bucurie Există o mișcare pro-europeană masivă în Marea Britanie și uh, nu o să plecăm nicăieri. Noi vrem să i înfrângem pe acești oameni, suntem de uh, partea bună a istoriei și ne bucurăm că sunteți alături de noi. Și, încă, și un punct de procedură, doamna președinte. Mai devreme, domnul Ban, uh, i-a numit pe unii trădători. Uh, nu se poate să acceptăm astfel de limbaj în Parlamentul European și nici în alte instituții și uh, domnul Batten ar trebui să-și ceară scuze. Și um, Parlamentul vă sprijină. Domnul Rangel, un minut, vă rog. Domnule președinte Tusk, uh, stimate șef al negocierilor, domnule Barnier, în primul rând vreau să spun foarte clar un lucru pentru Parlamentul Britanic. Nu trebuie să-i spun asta la domnului uh, Farage, pentru că știe foarte bine, este că întreaga Uniune Europeană este aici de bună credință și de dovadă de bună credință și de bună voință în ceea ce privește poporul britanic și negociatorii britanici. Și încă uh, un lucru despre care vreau să vă spun și trebuie să fie limpede este că chestiunea Brexitului nu este doar uh, o chestiune a uh, Uh, definirii unei negocieri și a unor drepturi. Nu este doar un plan spre care să spună ce uh, drepturi au britanicii, ce drepturi au cetățenii europeni, fiecare uh, ori pe teritoriul Uniunii Europene, ori pe teritoriul Marii Britanii. Este un sprijin acordat pe teren cetățenilor și companiilor. Și asta lipsește acum, asta lipsește pentru că uh, noi uh, lăsăm acum uh, cetățenii în incertitudine și companiile la fel. Eu am vorbit cu companiile din Algarve și cu uh, reprezentanții turismului și președintele meu s-a întâlnit cu uh, reprezentanții portughezi din Marea Britanie și indiferent de ce spunem noi aici despre cadrul tratatelor la ora actuală, Milioane de persoane suferă din cauza incertitudinii și instabilității în care am aruncat noi, am aruncat noi viețile cetățenilor și, și uh, companiilor europene. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Silva Pereira un minut. Mulțumesc. Consiliul uh, a luat o hotărâre bună în ceea ce privește uh, prelungirea Brexitului și amânarea Brexitului, o scurtă prelungire, mai până pe 22 mai și dacă uh, acordul cu Marea Britanie va fi aprobat în Camera Comunelor uh, în această săptămână. Dacă nu se întâmplă acest lucru, Marea Britanie mai are maxim până la 12 aprilie pentru a uh, clarifica și a spune odată pentru totdeauna ce dorește să facă. Și asta din motiv foarte bun, și anume că Uniunea Europeană nu poate să accepte uh, să rămână blocată în Brexit și asta să afecteze alegerile europene și să provoace un război juridic și o criză de a legitimității uh, în ceea ce prive, pe, pentru noul Parlament European. Deci, ca, ca, ca raportor pentru uh, noul Parlament, eu am înscris o clauză care spune că noua uh, comp- compoziția, noua alcătuire a Parlamentului European intră în vigoare doar dacă Brexitului, Brexitul va intra în vigoare. Deci asta trebuie să folosim acum. Dacă nu se, acord, nu se aprobă um, acordul, singura prelungire a acordului 50 care poate fi acceptată, așa cum a spus domnul Tusk, este una lungă care să permită cetățenilor britanici să participe la alegeri și ar să dea timp uh, Marii Britanii să stabilească o strategie nouă pentru viitor. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Are acum cuvântul dar nu, nu în cele din urmă, domnul um, Ashworth, și vă dau puțin timp uh, în plus. Sper să nu fie ultimul discurs, dar vă dau uh, puțin timp în plus. Tusk. Domnule președinte Tusk, în numele unui milion de oameni uh, din străzile uh, Londrei în numele a 6 milioane de oameni care au semnat petiția și în numele a 63% din populația britanică care nu au votat pentru Brexit, aș vrea să vă spun mulțumesc. Vreau să mulțumesc Parlamentului pentru sprijinul arătat. Și vreau să vă asigur că Nigel Farage nu vorbește în numele acelor 63% din populație. Și aș vrea să adaug un comentariu. Aș vrea să spun uh, oameni, uh, cetățenilor europeni că niciun prim-ministru în ultimii 40 de ani nu a explicat uh, britanicilor ce face Europa, care sunt beneficiile și de ce contează nu au, nu au dezmințit niciodată neadevărurile rostite și nu, au, nu și-au asumat niciodată răspunderea pentru deciziile pe care ei înșiși le-au luat în Consiliu. Și din, din această cauză, presa britanică a făcut o campanie de 20 de ani bazată pe neadevăruri, populism, minciuni și manipulări. Iar consecințele le vedem astăzi. Marea Britanie este o națiune tristă, divizată, cum nu a fost niciodată, iar Camera Comunelor este în criză. fie ca uh, Brexitul să fie un semn de uh, avertizare pentru popoarele Europei. Cetățenilor europeni le spun, voi sunteți uh, generația care a trăit prin cea mai lungă perioadă de pace și ați trăit cel mai ridicat nivel de prosperitate uh, întâlnit. Nu considerați niciodată asta de la sine înțeles. Uh, apărați, uh, luptați pentru asta și apărați uh, acest lucru în fiecare zi. Mulțumim, domnule Ashworth. Cred că a fost o decizie bună să vă dau uh, cuvântul. Și cred că cu toții ținem cont de avertismentul uh, dumneavoastră și cred că ați, uh, intervenția dumneavoastră a dat dovadă de multă afecțiune pentru țara dumneavoastră. Intervenții spontane, un minut și apoi tai microfonul. Doamna Șoidrova, vă rog. Dupovat po colegovi. Mulțumesc. Trebuie să spun că a interveni după domnul Ashworth nu e o misiune ușoară. Vă respect atât de mult și orice britanic ar trebui să audă ce au spus domnul Farage, domnul Legutco astăzi. Vorbeați ca și cum nu s-ar fi votat deja un acord care să permită un uh, acord demn. Britanicii, până la urmă, trebuie să iau o decizie pentru ei și mulțumesc, doamnă, pentru faptul că ați vorbit de pregătirea summitului UE China. Ceea ce privește drepturile omului, acestea trebuie să facă parte din orice acord comercial. Este extrem de important și Parlamentul European uh, a formulat o serie întreagă de rezoluții urgente cu privire la drepturile omului. Statele membre UE trebuie să procedeze la fel. Nu prea înțeleg ce a spus domnul Macron. Președinte, întrerupe domnul Lopez Aguilar. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule președinte Tusk. Multă lume din Parlamentul European ne-am declarat critici față de Consiliu, dar acum nu ați făcut ce trebuie, fiindcă ați vorbit despre o dată fixă, fără prelungiri, 12 aprilie. Până atunci, Parlamentul European trebuie să găsească un plan de ieșire, dar uh, nu din Uniunea Europeană, ci din uh, această situație în care ne-au adus. Întotdeauna, bineînțeles, am spus că noi suntem alături de britanicii care ies în stradă pentru că vor să rămână în Uniunea Europeană, dar, uh, dar ne întoarcem spatele acestor dem- demagogi responsabili care au făcut atâta rău poporului britanic și au manipulat. Și, bineînțeles, trebuie să spunem foarte limpede uh, că acum, acum este momentul uh, să facem ceva. Nu se mai poate să mai dăm prelungiri. Vestea proastă este că nu ne-au lăsat să mai vorbim despre nimic altceva. Vestea bună este că, iată, uh, acum populația s-a întors împotriva lor. Camera, Camerei Comunelor trebuie să transmită un mesaj foarte clar, să se hotărască rămân sau uh, pleacă. Uh, fiindcă nu se poate să aibă loc a alegeri europene, vorbitorul este întrerupt. Mulțumesc, doamna Tomacici, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Brexitul are a sfârșit prin a fi un proces haotic. În urmă cu trei ani, britanicii au decis să părăsească Uniunea Europeană, însă nu se știe uh, Uh, când și cum se va întâmpla asta. Și asta este rușinos, pentru că guvernul britanic nu respectă voința propriului popor, dar este um, pune într-o situație dificilă și Uniunea Europeană. Uh, au mai existat referendumuri care au fost ignorate, deci uh, lecțiile trecutului nu au fost învățate. Uh, Brexitul se folosește pentru a transmite altor țări să nici măcar să nu le vină prin, să nu le treacă prin cap să vrea să iasă din Uniunea Europeană. Ce se întâmplă um, cu negocierile nu au fost uh, uh, duse um, cu bună credință și uh, vina a fost atribuită întotdeauna celelalte părți. Doamna Vautmant. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că am avut o dezbatere foarte bună despre Brexit și continui în engleză. Mă adresez uh, susținătorilor Brexitului. Nu mai spuneți uh, minciuni. Ați continuat să faceți acest lucru și astăzi. Și domnule Ashworth, cred că ați dat uh, mesajul care se impunea. Cred că trebuie să luptăm pentru Europa. Trebuie să renoim Europa. Uh, este lecția pe care trebuie să învățăm toți aici în Parlamentul European și de aceea vreau ca toți cei care fac campanie în mai să lupte pentru Europa, să protejeze Europa și să conștientizeze ce face Europa pentru noi. Doamna Vercunen. Arvoisa puhemies. Mulțumesc, doamnă președinte. Brexitul este o tragedie și arată unde duce, la ce duce populismul. E un nod gordian în Marea Britanie care afectează tot ce face Uniunea Europeană și sper că Parlamentul va putea ajuta la găsirea unei soluții, fiindcă situația este dezastroasă. Ne-a, ni s-a arătat ce înseamnă Brexitul concret. Prea adesea oamenii presupun că că și acceptă la sine înțeles faptul că pot să călătorească și să locuiască oriunde în Uniunea Europeană, companiile iarăși iau de la sine înțeles faptul că pot exporta și importa oriunde doresc, dar asta se bazează, bineînțeles, pe legislația și pe tratatele pe care le acceptăm cu toții. Deci este limpede pe acum pentru toți cetățenii europeni ce se poate face uh, în Uniunea Europeană, prin intermediul Uniunii Europene. Iar uh, noi trebuie să sprijinim un proces prin care Marea Britanie să ajungă la o soluție de durată, iar eu cred că un nou referent ar fi soluția cea mai bună. Mulțumesc, domnul Caputo. Grazie. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu voi vorbi despre Brexit, ci de climă. Apelul milioane de tineri care au protestat pentru viitorul lor a fost salutat de acest plen, dar nu a fost luat în considerare de Consiliul. Sigur, e nevoie să accelerăm eforturile globale pentru atenuarea schimbărilor climatice. Dar pe lângă acest lucru, summitul european nu a reușit să uh, definească o linie clară pentru decarbonizare până în 2050. Protecția față de schimbările climatice este subordonată competitivității care ascunde prerogative suverană a fiecărui stat membru de a alege mixul energetic și, prin urmare, în anumite cazuri de a păstra cărbunele ca, unul dintre, ca una dintre resursele cele mai poluante din Uniunea Europeană și Vedeți că arde casa, dar uh, credem că mm, problema se rezolvă în altă parte. Doamna Lucacesca. Pani przewodnicząca, myślę, że nikt na tej sali nie wierzył, że Brytyjczycy. Mulțumesc. Cred că nimeni din această sală nu credea că britanicii vor lua această decizie de a părăsi Uniunea Europeană. Nu ne venea să credem, nu voiam să credem că oamenii vor ceda în fața populismului iar vorbele rostite um, vorbele rostite de domnul Farage uh, ca un fel de o travă verbală uh, au contribuit la asta. Iar uh, economia britanică suferă de pe urma acestei decizii. Sperăm că lecția Brexitului va fi învățată de toți cei din Europa care visează la o ieșire din Uniunea Europeană. Sper că după următoarele alegeri nu vom mai avea populiști în acest Parlament European, astfel încât uh, uh, cei care uh, consideră Uniunea Europeană dușmanul, dar vor diurna, să nu mai fie prezenți. Mulțumesc, domnul Pirinski. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. La începutul acestei ședințe, președintele Tusk a subliniat un text inițial din concluziile Consiliului, și anume o bază economică temeinică este importantă pentru prosperitatea și competitivitatea viitoare ale Uniunii Europene și a spus, domnule președinte, că Comisia este invitată ca până la finalul 2019 să prezinte o viziune pe termen lung în ceea ce privește viitorul industrial al Uniunii Europene cu măsuri concrete de punere în aplicare. Domnule președinte, vă rog pe dumneavoastră și prin intermediul dumneavoastră îl rog pe președintele Tusk care a plecat, dar văd dar că se va întoarce și pe vicepreședintele Katainen să vă gândiți cu atenție ce înseamnă această formulare. Până la finalul 2019, Comisia trebuie să prezinte o viziune pe termen lung Asta nu poate să fie un exercițiu tehnocratic, tehnocrat, domnule președinte, ci trebuie să se țină cont de, uh, de, de dezindustrializarea Europei Centrale și de Est în ultimii zeci de ani. Dacă vrem să avem o politică industrială echilibrată, trebuie să se țină cont de această provocare uh, pentru industrie, pentru crearea de locuri de muncă și pentru creștere. La începutul acestei ședințe, domnule președinte, dumneavoastră, ați uh, vorbit despre, a trebui să vă refer, să faceți referire la uh, chestiunea mobilității. Acesta este un exemplu de servicii din Europa de Est care sunt scoase de pe piață de faptul că se folosesc aceste îngrijorări legitime sociale și uh, de referitoare la muncă. Deci trebuie să se evite acest lucru cu orice preț și vă rog să vă asigurați noastră personal că uh, a, modul în care se va transmite acest document industrial uh, de la un parlament la altul, de la o comisie la alta, fiindcă acest lucru este foarte important pentru viitorul europei. Mulțumesc! Domnul Strabati. Um, Domnule președinte, am ascultat această dezbatere și cred că există foarte mulți farisei în acest, în acest parlament, chiar uh, farisei șefi și se face trimitere către britanici. Dar este oare acest plen și acest consiliu care i-a aruncat pe britanici în afară? Pentru că în cazul Greciei s-a încălcat orice linie roșie. Păi, s-a refuzat lui Cameron discutarea principiului liberei circulații. Dacă s-ar fi discutat acest lucru și Cameron ar fi primit un răspuns, atunci Brexitul ar fi avut cu tot alt rezultat. Această liberă circulație a dus la votul pentru Brexit. Da, uh, domnule Bulman și dumneavoastră faceți parte din acești farisei, la fel ca domnul Ghi. Verhofstadt uh, stau pe cai mari și dau uh, sfaturi altora. Britanicii trebuie să aleagă între calitatea de membru de rang 2 sau uh, re, uh, deschiderea conflictului în Irlanda. Britanicii însă nu vor accepta niciodată să fie stat membru de rang 2, să nu poate să uh, ia decizii, să accepte uh, cejul, deci este, dar să plătească banii. De aceea este important să mai aibă loc încă un referendum și apoi acest parlament să le spună uh, Domnule președinte, nu mă întrerupeți, altcuiva i-ați acordat un minut în plus. Noi trebuie să spunem britanicilor că sunt bineveniți, că au dreptul să-și reglementeze libertățile care îi vizează așa cum doresc, atunci se întorc. Domnule Pitideios. Eh, grazie, președinte domnule președinte. Modul în care a fost gestionat uh, Brexitul de către Uniunea Europeană arată uh, modul greșit în care uh, s-au abordat toate subiectele la nivel european. În loc să se corecteze greșelile făcute și să se găsească o cale de ieșire, o soluție și în loc să se faciliteze Brexitul, nu s-a făcut decât să se arate cu degetul uh, Marea Britanie. Și în același uh, spirit, uh, Polonia, Ungaria au fost arătate cu degetul, sancționate. Um, Fidesz, partidul domnului Orban, aceeași abordare și am avut aceeași abordare uh, față de Grecia și poporul elen um, prin implementarea diferitelor memorandumuri într-o așa zisă încercare de a reduce datoria. Deci, abordări bazate pe pedepse, sancțiuni, asta pare să fie filozofia Uniunii Europene. Doi ani mai târziu, în acest Parlament European, Zeita, uh, răzbunării, Nemesis, își va face apariția. Mulțumesc, doamna Spirachi. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum știți uh, și de la mama dumneavoastră, uh, grecii spuneau că există o rază de soare în spatele fiecărui nor. Să ne uităm acum la Brexit. Aici uh, e vorba despre minciunile populiștilor, a domnului Farage și uh, a celor uh, care îl susțin uh, și Brexitul ne arată care este primejdea, cum, cum reacționează oamenii la populism, dar noi trebuie să dăm britanicilor posibilitatea să aleagă conform dorințelor lor. Nu dorim să facem rău nimănui, nu trebuie să ne comport, să ne comportăm haotic, dar trebuie să arătăm că noi suntem Parlamentul, că noi suntem Parlamentul European, trebuie să dăm posibilitatea Marii Britanii să se comporte în mod clar, să meargă înainte cu claritate și trebuie să sprijinim un al doilea referendum. Mulțumesc. Grapini. Doamna Grapini. Onorevole Iurec. Domnul Iurec pan przewodniczący weber mówił tutaj że skoro. a vorbit despre articolul 7. A spus că acest articol nu atrage după sine rezultatele scontate și că nu disciplinează suficient statele europene. Și a spus că ar trebui um, scurcircuitat acest um, articol, pentru că este vorba de rezultate care sunt dorite și de viitorul președinte al Comisiei. Dar poate că ar trebui să admitem și punctul de vedere a statelor membre. Trebuie să luăm la cunoștință faptul că cei care au gândit tratatele nu au vrut decizii facile care să divizeze Europa. Acum, dacă domnul Weber consideră că statul de drept nu este important, dacă nu ia în considerare părerile statelor membre, dacă nu ține cont de părerile minorităților, atunci uh, unitatea uh, Europei poate că ar trebui să conteze pentru el. Există suficiente divizări în Europa, nu ar trebui accentuate. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul Michel Barnier, negociatorul șef pe Brexit. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor deputați. Am ascultat această dezbatere împreună cu președintele Juncker și vicepreședintele Katainen această dezbatere cu foarte mare atenție. Îmi voi permite să spun câteva cuvinte și vă mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Îi mulțumesc președintelui Tusk uh, pentru invitația acordată. Încă o dată am participat la dezbaterile Consiliului uh, European despre care se vorbește în această dimineață și uh, am, și așa să mă refer la această negociere extraordinară legată de Brexit. Uh, o negociere atât de uh, importantă și uh, atât de importantă din punct de vedere al responsabilității. Deci o dezbatere foarte importantă pentru toți responsabilii în acest domeniu. În urmă cu a, deja doi ani mi s-a uh, dat sarcina de către președinții Juncker și Tusk cu încrederea Parlamentului European de a uh, fi negociator șef. De doi ani, doamnelor și domnilor, de doi ani, uh, ca dumneavoastră, am uh, considerat că securitatea drepturilor cetățenilor trebuie să fie uh, prioritatea noastră și dumneavoastră ați insistat asupra acestui fapt. Au vorbit despre asta Guy Verhofstadt, Manfred Weber, domnul Gualtieri, Gabi Zimmer și mulți alții. Iar prioritatea pentru drepturile cetățenilor. 4 milioane și jumătate de cetățeni, 3 milioane și jumătate europeni care trăiesc în Regatul Unit și care participă, domnule Farage, la economia țării dumneavoastră. Un milion și jumătate cetățeni britanici care uh, Uh, trăiesc în uh, Uniunea Europeană. Deci, chestiunea drepturilor cetățenilor în oricare dintre situații, fie că există un acord, fie că nu există, nu ne dorim, dar ne pregătim pentru asta, e bine, chestiunea drepturilor cetățenilor va fi o prioritate. Vom încerca să garantăm drepturile acestor cetățeni. De doi ani lucrez cu același respect față de Regatul Unit. Pentru uh, țara dumneavoastră, domnilor și domnilor, am foarte multă admirație pentru istoria sa, pentru cultura sa, pentru o serie întreagă de uh, bărbați și femei care au condus această țară. Nu uităm nici solidaritatea dumneavoastră în clipele cele mai întunecate ale secolului 20. În acest spirit de respect cooperăm și lucrăm și domnule Farage face parte din acest uh, respect și respectarea deciziei suverane a unei majorități a cetățenilor britanici. Respectăm această decizie, chiar dacă o regretăm. Și cu uh, rigurozitate, uh, răbdare uh, și conștiinciozitate lucrăm la a pune în uh, aplicare de, tocmai această decizie a proporului britanic. Domnule Farage, nimeni nu vrea să vă fure Brexitul. Însă, nu la Bruxelles s-a luat decizia de a părăsi Uniunea Europeană. Dumneavoastră ați luat această alegere și dumneavoastră trebuie să vă asumați responsabilitățile aferente nimeni altcineva de doi ani. În spiritul acestui respect, punem în aplicare această decizie. Și aș vrea să-i spun și domnului Legutco, care nu este prezent pentru a mă asculta, că în niciun moment în acești ultimi doi ani nu a existat vreo urmă de dorință, de umilire sau de revanșă față de um, Regatul Unit în uh, modul în care am lucrat. și îi spun și doamnei McGuinness, care prezida, domnului uh, Kelly, domnului Nicholson. Uh, vă ascult întotdeauna cu foarte mare atenție, domnul uh, Nicholson, doamnă Anderson, doamnă Dodds. De doi ani încercăm cu răbdare să găsim soluții operaționale la programele, problemele cele mai grave create de Brexit și mai exact uh, cele create în Irlanda. Riscul pentru pacea și stabilitatea acestei insule la care am contribuit de, uh, de la acordul din Vinerea Mare de la Belfast. Asta facem, nimic altceva. Domnule Nicholson, doar câteva vorbe în caz de lipsă de acord. În orice scenariu, acordul din Vinerea Mare va continua să se, să se aplice. Regat, Regatul Unit va fi un cogarant al acestui acord și este obligat să îl respecte în spirit și în, uh, în litera și în spiritul său. Iar Comisia va pune la dispoziție toate resursele disponibile uh, Irlandei pentru a se face față unor provocă, oricăror su, provocări suplimentare. Respectarea acordului din Vinerea Mare va fi uh, uh, o linie roșie pentru a evita uh, o frontieră controlată în uh, Irlanda. Dar și pentru a respecta piața internă uh, europeană, dar și piața internă britanică, domnule Farage. Va trebui, vor trebui, pentru a face asta va fi nevoie de controle. Um, de doi ani lucrăm la această negociere, o negociere negativă. Nu există niciun fel de valoare adăugată a, domnului, a Brexitului. Nimeni, nici măcar domnul Farage aici în sală, nu a reușit să-mi dovedească valoarea adăugată a Brexitului. Este o situație în care toată lumea are de pierdut. Lose-lose. Deci, cu inteligență, trebuie să găsim un acord pentru a limita consecințele acestei decizii. Și, uh, de asemenea, trebuie să încheiem cât se poate de repede. Doamnă Rodriguez, Joao Rodriguez, ați spus ceva important mai devreme. Sunt atât de multe lucruri de făcut dincolo de Brexit, pe agenda pozitivă uh, despre care vorbea președintele uh, Tusk și despre care va vorbi și vicepreședintele Katainen. Deci, dincolo de divorțul pe care încercăm să îl organizăm, Uh, trebuie să lăsăm loc pe agenda pozitivă uh, pentru construcția ceea ce este atât de important pentru Regatul Unit. O relație puternică, durabilă, cu o țară importantă, care va continua să fie un, o țară, uh, un prieten, un aliat, un partener. Decizia luată de Consiliul European a fost una um, de o cât se poate de mare uh, seriozitate pentru a se face față situației din Camera Comunelor. Trebuie să înțelegeți că dorința europenilor este ca Regatul Unit acum cu toată suveranitatea sa să poată să își ia propriile decizii, dar și să își asume propriile responsabilități. A venit rândul Regatului Unit să decidă într-un mod sau în, într-o direcție sau alta. Iar uh, Consiliul European a stabilit aceste două eventuale termene în aprilie sau în, mar, în mai uh, și asta dă posibilitatea Regatului Unit să își asume responsabilitățile. A venit rândul ca această țară care a decis să plece să-și asume responsabilitățile și să-și aleagă propriul viitor și să își asume, bineînțeles, consecințele propriilor decizii luate. Doamnelor și domnilor, această negociere nu este una comercială, nu ne târguim, nu e vorba de lași tu puțin, las eu puțin, nu așa am uh, negociat. Este o, un proces de ieșire. Regatul Unit dorește să părăsească Uniunea Europeană, piața unică, Uniunea Vamală, asumându-și toate consecințele. Chiar dacă poate să și rămână, totul este posibil până în aprilie. Însă, orice alegere va avea consecințe și Regatul Unit trebuie să și le asume cu responsabilitate și cu suveranitate. Aceasta este posibilitatea care a fost oferită de deciziile uh, Consiliului European. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Barnier. The next speaker is the... Mulțumim, domnule Barnier. Urmează acum uh, domnul Katainen. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri Parlamentului European. Chiar dacă această dezbatere s-a concentrat uh, aproape exclusiv uh, pe Brexit, nu o să mai adaug și eu ceva, fiindcă negociatorul șef, domnul Barnier, a vorbit pe larg și elocvent despre acest lucru. Vreau să vă vorbesc despre celelalte puncte care au fost pe ordinea de zi a Consiliului Politica Industrială și Relațiile UE-China. Uh, în ceea ce privește politica industrială, Comisia a instituit deja un grup de lucru care este un grup de experți ce se ocupă de viitorul politicii industriale în Europa. Țint, termenul nostru țintă este 2030, iar grupul s-a întrunit deja de un, se întrunește de un an. Eu sunt copreședinte împreună cu doamna comisar Biancosca și vom face propuneri concrete până la vară. Acest uh, document uh, va rămâne, va fi la dispoziția noii comisii și noului Parlament. Important este să se identifice modul în care se poate moderniza industria europeană. Încă un subiect uh, important îl reprezintă relațiile între UE și China. Consiliul a dat atenție propunerilor noastre și le-a sprijinit, ce ne bucură, pentru că Uniunea Europeană și China sunt parteneri strategici iar partenerii strategici fac lucruri împreună, colaborează, eh, nu numai eh, trec la faptul, nu numai discută, iar asta este o situație ce pune probleme la ora actuală. Eh, în ceea ce privește